transpunerea legislației europene în legile naționale. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele. S-a încheiat dezbaterea, termenul este mâine, ora 12. Trecem acum la întrebarea cu solicitare de răspuns oral privind strategia Uniunii Europene și are cuvântul doamna Fraga. El protocolo de pesca con Mauritania expira el 30... Mulțumesc. domnule președinte. Acest acord expiră în 31 iulie 2011 și uh, Comisia a cerut Consiliului un nou mandat. Din câte am înțeles, deja se există un asemenea mandat în studiu de către Consiliu. Dacă ținem cont de articolul 218 al tratatului care garantează Parlamentului competențe speciale în acordurile de pescuit, noi ne-am exprimat intenția de a utiliza aceste posibilități acordate de către tratat și de către acordul cadru interinstituțional, așa încât Parlamentul vrea și el să fie implicat în negocierea acestui acord de pescuit cu dreptul la deplină informare. Noi considerăm că ar trebui să fim implicați în acest proces chiar din momentul în care este adoptat mandatul de negociere și Comisia de Pescuit a decis să uh, deschidă o relație cu Mauritania în această procedură. În acest sens am depus întrebarea cu răspuns oral care să ne dea informații în legătură cu starea negocierilor și vom redacta și un proiect de rezoluție uh, în legătură cu acordul cu Mauritania. Această cerere trebuie să fie luată în, considerate de, în considerare de către negociatori în uh, procesul de negociere. Acordul cu Mauritania este crucial atât pentru statul respectiv, cât și pentru Uniunea Europeană, pentru că pescuitul reprezintă 39% din venitul anual și uh, pentru Uniunea Europeană este vorba despre un acord extrem de important sunt disponibile o serie întreagă de specii de pește. Un acord cu asemenea importanță ne permite să facem o serie de propuneri care să fie reflectate în uh, rezolu- proiectul de rezoluție pe care îl vom negocia în următoarele zile. Vom exprima o serie de preocupări în legătură cu protocolul actual. Voi menționa în primul rând importanța care trebuie acordată porturilor și a, a ajutoarelor financiare, dată fiind importanța sectorului și a, a gospodării pescuitului în Mauritania, atunci când Uniunea Europeană vrea o politică a pescuitului durabilă. De asemenea, Comitetul Științific Comun trebuie să aibă un rol mai important pentru că acest comitet emite recomandări în legătură cu starea populațiilor de pești și în legătură cu oportunitățile de pescuit disponibile flotelor din apele Mauritaniei. De asemenea, trebuie să uh, înțelegem mai bine capturile flotelor non-comunitare care operează în zonă pentru a avea date mai clare și a ști exact ce poate să ofere Mauritania în legătură cu acces la pescuit, accesul la pescuit. De asemenea, negociatorii trebuie să respecte necesitățile reale ale flotelor și să nu uh, cedeze tentației de a uh, pes- pescui în exces. Atunci când se negociază oportunitățile de pescuit, trebuie să negociem și modalitățile tehnice pentru fiecare Um, tip de navă pentru a um, elimina lipsa de coerență între măsuri. Trebuie să clarificăm foarte rapid și felul în care folosește Mauritania uh, capitolele de control din protocol. Există și o preferință uh, pentru unele metode alternative și criterii alternative, ambele părți trebuie să respecte uh, acordurile în legătură cu rezolvarea disputelor, care trebuie să fie preluate în noul protocol. Doamna comisar, uh, vom cere comisiei să țină cont de aceste preocupări și de altele care vor fi incluse în rezoluția ce va fi adoptată la următoarea sesiune plenară. Bineînțeles că vom monitoriza direct uh, problema din punct de vedere al Parlamentului. Vă mulțumesc, doamna Damanache, aveți cuvântul. Președinte, would like to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Fraga, președinta Comisiei de Pescuit, pentru această întrebare orală. Salut implicarea Parlamentului în această procedură. De asemenea, împărtășesc uh, rezervele doamnei uh, Eh, fraga și vom face tot ce ne stă în putință pentru a obține rezultatele scontate. Vreau să vă informez puțin de, în legătură cu acordul eh, în vigoare cu Mauritania. Obiectivul său este o, de exploatare uh, rațională a stocurilor haleutice, de combatere a pescuitului ilegal, de promovare a infrastructurilor portoare și protejarea mediului marin. Prin acest acord, uh, oportunitățile pescarilor au fost reduse și de, acea, de asemenea au fost uh, uh, afectate cotele atribuite pescarilor. Avem încă dificultăți în a face față în mod optim problemelor actuale și sunt de acord cu doamna Fraga aici. Cel mai important însă acest, acest acord cu Mauritania este sub raport uh, financiar cel mai important. Tocmai de aceea, Comisia intenționează să introducă un element foarte puternic de uh, condiționalitate în nou protocol. Acest lucru se va face, între altele, prin decuplarea uh, plăților directe de cele, din, cele de susținere a unor anumite subsectoare. Dorim astfel să uh, eliminăm problemele din uh, domeniul uh, subvențiilor sectoriale. În același timp, trebuie să ținem cont și de problemele de pescuit, problemele flotei europene de pescuit. În ce privește susținerea sectorială, Eh, rata a fost foarte mare în 2008 și 2009. În 2010 însă a avut loc o implementare eh, foarte scăzută a eh, acestui acord în Mediterana, în special în valoare de în raport de 52%. Responsabil de această implementare deficitară este Ministerul de Resort mauritanian. Tocmai de aceea, Comisia a decis să împartă în două tranșe aceste, aceste subvenții. 9 milioane din 18 milioane, deci jumătate din suma, suma a fost reținută de comisie. Pentru a aborda toate aceste deficiențe, a fost introdus un nou mecanism, mecanismul CES, care va urma să devină eh, operațional în primul semestru al anului 2011. Este vorba de un mecanism prin care se va garanta o alocare directă a fondurilor către diferitele sectoare și subsectoare. Noul protocol care va fi semn, va intra în vigoare după 1 august 2011, va ține cont de uh, reforma politicii comune de pescuit și va, avea, uh, va conține pentru prima dată și o clauză de, uh, uh care vizează drepturile om, uh, omului și democrația în general. Pentru lupta împotriva pescuitului nereglementat și ilegal, Comisia a cooperat în mod strâns cu autoritățile de control din Mauritania și încercăm să ne asigurăm astfel că măsurile de conservare și de protecție a mediului marin sunt astfel garantate. Toate acțiunile noastre sunt întreprinse împreună cu planul de acțiune mauritanian în sensul creării unor uh, inițiative uh, privat-publice, unor inițiative comune cu colegii mauritanieni și prin identificarea celor mai avansate forme de parteneriat public-privat. Mulțumim, domnul Cadec, două minute. Mersi, domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, conform articolului 218, aliniatul 10 din Tratatul de la Lisabona, trebuie să aprobăm acordurile internaționale negociate de Comisia Europeană. În acest sens, vă reamintesc că Parlamentul trebuie să fie mereu informat despre procedurile acestui acord. Acest acord cu Mauritania trebuie reînnoit în 31 decembrie 2012. Acest acord de parteneriat de pescuit antrenează cea mai ridicată contribuție financiară a Uniunii Europene și cu 900.000 de tone de captură este cea mai important acord de pescuit. El uh, se referă la cefalopodă și crustacee, la fel ca și în cazul Guinei Bissau. Există și câteva probleme. O vizită recentă în Mauritania îmi, uh, mă liniștește în acest sens. Am reamintit de altfel această vizită. Este afectat dezvoltare, afectată dezvoltarea pescuitului local și, în sens mai larg, investițiile europene. Totodată, uh, unele nave europene au avut ceva probleme cu autoritățile uh, Mauritaniei și asta fără justificare se folosesc uh, anumite sisteme de monitorizare, iar uh, munca armatorilor este astfel mai dificilă. Totodată, relevanțele private ridicate vis-a-vis -vis de pos- în comparație cu uh, posibilitățile de pescuit uh, sunt prea mari. Trebuie să revizuim totodată uh, măsurile tehnice uh, care fac uh, armatorii europeni victime față de ceilalți uh, care pescuiesc în uh, acest bazin. Evident, tot ceea ce se întâmplă afectează acest pescuit care nu este supus controlelor economice, sociale și sanitare, Trebuie să putem cuantifica și controla acest pescuit pentru a contribui la dezvoltarea pescuitului local și a facilita munca armatorilor europeni. Mi se uh, pare ceva indispensabil. Vă reamintesc că trebuie să uh, vedem uh, imediat evaluarea acordului și pentru a o putea prezenta și a monitoriza punerea în aplicare a acestui acord. Suntem caught that. We have two chambers, of course. <clears throat> um, Mr. Arsenis, you have the floor. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Domnul Arsenis. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stimați colegi. Inițiativa socialiștilor în legătură cu uh, acordul cu Mauritania are uh, intenția de a umple un vid. După tratatul de la Lisabona, Parlamentul European are un rol mult mai clar de codecizie și Parlamentul a cerut să ratifice acorduri, printre care și acordurile de pescuit. Însă, rolul nostru nu poate să fie implementat corect decât dacă deținem informații de pline și suntem implicați în negocieri pe toată durata lor. Dacă acest lucru nu se întâmplă, uh, lucrurile nu vor funcționa bine. În ciuda eforturilor comisiei pe care le cunoaștem, persistă o problemă. Parlamentul a cerut să ratifice acorduri care sunt în vigoare de mai mult de un, un an și nu am fost informați de stadiul negocierilor, cel puțin nu oficial. Recent, Parlamentul a avut probleme cu accesul la documente. în ceea ce privește implementarea acordurilor anterioare. Foarte multe din acordurile de pescuit trebuie să fie schimbate, revizuite și trebuie să ne bazăm pe principiul evitării problemelor din viitor. Trebuie să ne asigurăm și că acordurile sunt în beneficiul statelor cu care încheiem acordurile. Pentru Mauritania, în special, există o problemă majoră care ține de pescuitul ilegal și folosirea echipamentului de pescuit incorrect. Și noi, trebuie, din partea Parlamentului, trebuie să ne asigurăm că acordul cu Mauritania va fi mai bun și că va fi implementat mai bine. Mulțumim, domnul Haglund, două minute. Comisionare. Uh för hennes introduktion. Jag hörde till dem som hade förmånen att besöka Mauritanien i slutet av förra året för att utvärdera hur det nu var. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi o scurtă introducere. Anul trecut um, m-am deplasat și eu la fața locului pentru a vedea cum funcționează lucrurile. Trebuie să recunosc că nu toate lucrurile decurg așa cum ni le dorim în special dacă ne gândim la uh, contribuția contribuabililor noștri europeni. Um, în acest context, uh, tema este foarte importantă pentru noi, dar cred că este la fel de importantă și pentru partea uh, mauritană. Trebuie să spunem foarte clar că Comisia Europeană, în strategia sa UE 2020, eh, spune foarte clar cum trebuie să se modifice lucrurile. Și eu sper că eh, se vor putea schimba așa cum trebuie să se schimbe, în special prin eh, ajustarea cererii. Trebuie să ne reamintim faptul că în textul Convenției se spune că trebuie promovat pescuitul local noi însă, în, cu prilejul delegației noastre, am văzut că flota, o flotă locală nu prea există. Eu cred că e foarte oportun și uh, necesar să fă, uh, sprijinim pescuitul local, dar trebuie să ne schimbăm uh, abordarea, în special pentru viitor, pentru că trebuie să fim responsabili atunci când semnăm astfel de convenții. Trebuie să avem o altă abordare asupra lucrurilor și în, pentru asta trebuie să, avem, uh, trebuie să avem la dispoziție alte informații, comis, uh, informații pe care deocamdată doar comis la, Comisia de, le deține. Mulțumim, doamna Lövin are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, dragi colegi, mai întâi salut intenția Comisiei, astfel cum a fost ea prezentată în uh, liniile de orientare. Cauzele și consecințele în, pentru violarea drepturilor omului și uh, principiilor democratice sunt excelente. Consolidarea dialogului în domeniul nostru al pescuitului este și ea foarte necesară. Din păcate, am văzut în acordul existent uh, că nu se întâmplă aproape niciodată așa. Apoi există problemele legate de asigurarea accesului la uh, navele europene doar la an- pentru anumite persoane. Având în vedere supraexploatarea și faptul că traulele europene con- uh, sunt în concurență cu cele locale, mă aștept ca lucrurile să se schimbe în viitor și ținem seama cele mai bune păreri uh, științifice în acest uh, domeniu, s-a ajuns la concluzia că anumite tipuri de pește sunt fie uh, complet sau supraexploatate, iar Biomasa a fost redusă cu 75% pe platforma continentală a Mauritaniei din 2007. Pe scurt, ce surplus de pește vă așteptați să găsim în Mauritania? Uh, eu mă aștept ca Uniunea Europeană să ofere sprijin sectorial și parteneriate Mauritaniei, chiar dacă posibilitățile de pescuit sunt reduse, în numele coerenței în domeniul dezvoltării. Nu putem supraexploata aceste ape și apoi să dispărăm. Mulțumesc. Domnul Ferreira, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, Uniunea Europeană are acest acord de 20 de ani și în 15 ani am avut obiective clare în legătură cu dezvoltarea în sectorul pescuitului. Azi trebuie să vedem care au fost rezultatele practice și reale ale acordurilor. Sectorul pescuitului în Mauritania este încă în fază incipientă nu există suficientă dezvoltare a pescuitului în apele profunde și trebuie să îmbunătățim prevederile în ceea ce privește debarcarea, trebuie să controlăm uh, fermele piscicole. Există o serie de uh, angajamente care există încă doar pe hârtie. Totul se rezumă la Uh, transferarea unor sume de bani în schimbul dreptului de exploatare a resurselor piscicole și Mauritania nu are capacitățile de a procesa și de a pune pe piață peștii respectivi. Deci Mauritania nu poate să își uh, să profite de pe urma proprie, propriilor resurse. Este greu de înțeles uh, uh absența unor facilități corespunzătoare de debarcare, dat fiindcă statul respectiv are 600 de kilometri de coastă. Ar trebui să revizuim politica corporatistă europeană și să implicăm autoritățile mauritaniene dacă vrem să existe beneficii reciproce. Vă mulțumesc, doamna Patrao Neves, două minute. Domnule președinte, vă mulțumesc doamnă comisar, stimați colegi, convențiile acordurile de pescuit între UE și alte state trebuie să fie caracterizate de un echilibru între obiectivele noastre economice și o exploatare în condiții de condiționalitate. Numai așa putem contribui la un echilibru al sistemelor ecomarine. marine Acordul eh, de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania este foarte important pentru că poate crea locuri de muncă, poate reduce uh, sărăcia, poate că poate susține anumite uh, dezvoltări în sectorul pescuitului. Problema și important este în același timp să uh, promovăm un pescuit durabil și să limităm pescuitul ilegal și nereglementat. Nu este suficient ca navele de pescuit uh, uh, uh, comunitare să fie ecologice, să folosească echipamente ecologice și așa mai departe. Acest lucru trebuie să fie valabil pentru toate nave, navele, indiferent de pavilion, care acționează în zonă. De aceea noi cerem Mauritaniei să încheie parteneriate uh, Uh, similare cu toate celelalte state, așa cum are încheiat uh, acest uh, acord de parteneriat cu Uniunea Europeană. Altminteri, navel, flotila comunitară va fi dezavantajată față de alte flotile. Mulțumesc frumos, domnul Milana, un minut. Președinte, domnule comisar, noi abbiamo... Domnule președinte, doamnă comisar, eu cred că ne confruntăm cu două, două probleme. Unu, metoda și doi, meritele acestei uh, probleme. Problema se referă la faptul că lucrăm pe baza unei întrebări cu solicitare de răspuns oral. Uh, dar acesta ar trebui să fie un drept al acestui Parlament și trebuie să punem punct acestei practici. Nu putem reveni la o strategie doar pentru a încerca să urmăm un, un proces de codecizie. Codecizia există doar atunci când ea e reciprocă. Deci astăzi avem această dezbatere, tratatul continuă, dar trebuie să facem ceva cu privire la metodă. Vis-a-vis -vis de meritele uh, subiectului, sunt de acord cu ceea ce au spus colegii, dar trebuie să măsurăm și efectele acestui acord pentru a ne asigura că nu sunt doar acorduri comerciale pure prin care uh, cumpărăm uh, produse piscicole foarte ieftine din uh, Mauritania. Trebuie să ținem seama de durabilitate, dar mai ales de impactul asupra economiei acestor state. Trebuie să vedem câte locuri de muncă se schimbă, să vedem care este rata de inovare ce există, să vedem care este utilizarea acestor resurse. Uh, nu trebuie doar să fie un schimb comercial, ci un acord de pescuit, cu tot ce înseamnă acesta. Mulțumesc, doamna Andres Barea, un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. A mai rămas doar un an până la expirarea acordului de pescuit cu Mauritania. Eu cred că acordul cu Mauritania este un instrument bun pentru că permite dezvoltarea țării respective și a politicilor de, se, de pescuit. Uh, pescuitul reprezintă 19, 19% din PIB și este singura posibilitate de dezvoltare. Trebuie să ne asigurăm de asemenea că pescuitul este durabil. S-a menționat aici uh, pescuitul ilegal și de aceea încurajăm înființarea Consiliului Științific. Trebuie să știm tot ce se pescuiește și uh, să se susțină siguranța vaselor. Bineînțeles că Mauritania trebuie să dezvolte capacitatea uh, de infrastructură și administrativă pentru a putea face față acordurilor cu Uniunea Europeană. Trebuie de asemenea să asistăm Mauritania și să o încurajăm să includă o clauză pentru democrație și să încurajăm promovarea democrației în Mauritania. Pentru că și prin acorduri financiare putem încuraja democrația. Domnul Sanchez Prezedo. Domnule președinte, doamnă comisar, Salut faptul că Comisia a cerut un mandat de negociere pentru prelungirea acordului de parteneriat în domeniul pescuitului cu Mauritania. Acest uh, acord nou ar trebui să succeadă acordului uh, de parteneriat uh, care este în vigoare în prezent orice cooperare trebuie să existe în, uh, ținându-se seama de noile competențe ale Parlamentului European după intrarea în vigoare a, a tratatului de la Lisabona. Noul protocol trebuie să asigure o activitate, o acțiune mai durabilă a uh, flotelor, uh, iar Uniunea Europeană, flota comercială uh, comunitară trebuie să fie, uh, să-și aducă o contribuție în acest uh, sens. În același timp trebuie consolidate drepturile omului, normele statului de drept și să nu uităm că practic vorbim despre practic o treime din bugetul Mauretaniei Așa că este foarte important ca acest acord să fie implementat exact uh, așa cum uh, scrie în text. În același timp, uh, trebuie să combatem pescuitul ilegal și nereglementat și trebuie consolidate și sistemele de control. Mulțumesc. Domnul Valensa, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, flota Uniunii Europene a fost prezentă în apele Mauritaniei de foarte mult timp. Înseamnă că există o relație economică stabilită deja cu uh, Africa de Vest. Acest lucru ne ajută la păstrarea locurilor de muncă în regiune și în Europa acesta este un mod de a aduce, de a ridica Africa de Vest la standardele europene, inclusiv în gestionarea uh, pescuitului. Acordurile de pescuit cu uh, țările terțe și flota pelagică nu este importantă doar din punctul de vedere al acestor flote, ci și pentru că este o sursă de resurse pentru industriile de prelucrare și ajută la dezvoltarea uh, statelor africane occidentale. Ambele părți au de câștigat și acordul trebuie trebuie păstrat în interesul Uniunii. Aspectele tehnice ale protocolului trebuie respectate în interesul Uniunii Europene, Mauritanie și întregii regiuni. Mulțumesc, domnul Molța, acum un minut. Vă mulțumesc, domnul Mölzer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înnoirea eh, protocolului cu Mauritania este importantă pentru că eh, acest protocol are ca domeniu de aplicare o zonă extrem de eh, sensibilă. Africa de vest, ca și Africa de nord, se află în centrul atenției politicii mondiale. Pe de o parte știm că acest uh, protocol trebuie să satisfacă anumite nevoi uh, alimentare, pe de altă parte trebuie ca acest acord să fie unul care să asigure o durabilitate pentru această țară pentru că uh, afectează o treime din bugetul acelei țări și deci are un impact extraordinar de important. Principiul ecologic este unul Uh, însă, uh, cu astfel de convenții și parteneriate pot fi consolidate și uh, problemele legate de drepturile omului, de normele de statul de, statului de drept, așa cum vedem că ar avea au un impact și în alte țări din Africa de Nord. Mulțumesc. Doamna Tamanec, aveți cuvântul. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit și declar în mod foarte clar și repet că salut implicarea Parlamentului în negocierile acestui acord și ale celorlalte acorduri. De asemenea, vă reamintesc că avem un nou acord cadru între Comisie și Parlament care privește detaliile acestei implicări, acord care trebuie respectat și conform acordului cadru pot să facilitez implicarea dumneavoastră, informarea dumneavoastră în toate modalitățile posibile și dacă putem să cooperăm mai bine, eu sunt aici pentru a vă asculta. În ceea ce privește fondul problemei, avem nevoie de un echilibru în abordarea acordului, datorită importanței acestui stat și datorită evoluțiilor pe care le vedem în zona respectivă. Avem așadar nevoie de un echilibru între respectarea surplusului de resurse de acolo și de asemenea un echilibru cu interesele navelor noastre am dorit să facilităm accesul navelor noastre uh, în condiții egale, pentru că nu, navele europene nu sunt singurele prezente în apele respective. Există o serie de alte state care pescuiesc în regiune și noi trebuie <coughs> noi trebuie să ne asigurăm că vom beneficia de condiții echitabile. Trebuie de asemenea să fim foarte conștienți în legătură de felul în care cheltuim banii contribuabililor și trebuie să facem mai multe pentru a ne asigura că sumele trimise vor ajunge la beneficiarii reali. De asemenea, trebuie ca uh, autoritățile locale să fie asistate pentru a îmbunătăți condițiile locale. De asemenea, sunt de acord că avem nevoie de uh, rapoarte științifice mai detaliate și mai concrete pentru a putea evalua mai bine poziția noastră. Așadar, noi vom încerca să primim un prim mandat de la Consiliul săptămâna viitoare și ulterior vom informa în mod concret și permanent Comisia de Pescuit din Parlament în legătură cu aceste nego- negocieri. Însă, dacă vă gândiți că acest protocol va include o clauză umanitară, o clauză cu privire la drepturile omului, dacă aceste clauze vor fi incluse, atunci va fi un lucru benefic atât pentru noi cât și pentru partea mauritaniană. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Această dezbatere se încheie și votul va avea loc la următoarea sesiune plenară. Următorul punct de pe ordinea de zi este o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral în legătură cu strategia.